pentru această informație. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 24 octombrie sunt disponibile, nu știu dacă există obiecții, văd că nu, atunci procesul verbal este adoptat. Ajungem la comunicări. Autoritățile competente ale Republicii Federale